Dobry wieczór, witam Państwa. Myślę, że... Bună seara, doamnelor și domnilor. Trecem uh, direct la voturi, pentru că avem foarte mult de lucru. Żeby jak najszybciej rozpocząć. Rozumiem, że... Și știu că vreți să începem cât mai repede cu putință. Înțeleg putem adopta proiectul de ordine de zi. Se transmite în direct uh, dezbaterea de astăzi. Avem o interpretare în 19 limbi și vreau să vă reamintesc că pe 20 iunie Comisia noastră a hotărât să scrie un aviz în legătură cu propunerea legislativă referitoare la Corpul European de Voluntari de Solidaritate în temeiul noi reguli 53 alineatul 4 din codul de procedură, Comisia vine și prezintă această poziție sub formă de amendamente și în acest caz Comisia de Cultură este comisia responsabilă pe fond și aș vrea să vă informez că termenul pentru depunerea amendamentelor este pentru vineri 6 octombrie la ora 1 pe sistemul 84 AM și iată, s-a depus, uh, sau s-a deschis, pardon, termenul de amendamente, iar votul în comisie este prevăzut pentru data de 6 noiembrie. Înainte însă să trecem mai departe la punctul 3, domnul Heusling a cerut cuvântul. Foarte pe scurt, vă rog însă. Domnule președinte, dați-mi voie să formulez o rugăminte și anume ca la ordinea de zi punctul cu numărul 5 referitor votul în legătură cu sursele de energie regenerabile să uh, nu ne ocupăm astăzi și anume de ce? Pentru că raportorul nostru din uh, umbră ne-a spus că sunt foarte nemulțumiți de modul în care s-a derulat procedura, așa încât dacă se întâmplă ca niciun raportor din umbră nu poate să ajungă în fel, nu se ajunge în fel de compromis, uh, dacă nu toată lumea este de acord, consider că procedura în sine nu este una fezabilă și Comisia uh, Mediu a prevăzut, a amânat uh, votarea până la sfârșitul octombrie, deci avem timp suficient la dispoziție să vedem dacă nu cumva am putea să încercăm să ne înțelegem cu acest grup politic și să vedem dacă nu putem ajunge la niște soluții mai bune din punct de vedere politic. Repet, punctul 5 de pe ordinea de zi, haideți să-l amânăm pentru următoarea plenară și avem timp din plin până la următoarea reuniune a Comisiei să votăm. Mulțumesc! Din câte știm noi, din câte știm noi, iată, din câte știm noi, subiectul încă nu a fost hotărât în cadrul Comisiei ENVI. Vă rog, Mariana Petir. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Nu sunt de acord cu această solicitare din partea domnului Hosling uh, în legătură cu amânarea votului pentru că am uh, participat în niște negocieri foarte laborioase și ne-am uh, căznit din greu să ajungem la tot felul de compromisuri cu toate grupurile politice. Am avut patru raport, întâlniri cu al raportorilor din umbră și am mai avut încă trei reuniuni tehnice și eu personal m-am întâlnit cu majoritatea raportorilor din umbră și asta de mai multe ori pentru a înțelege foarte bine ce poziție au dumnealor, asta pentru a ajunge la nivelul de calitate cel mai ridicat pentru Comisia pentru avizul Agri. Mi se pare foarte important să adoptăm un aviz foarte limpede înainte să se voteze în Envi și aveți dreptate, domnule președinte, votul din comisie nu a fost uh, amânat, deci nu este corect așa încât uh, cred că treaba noastră este să reprezentăm interesele agricultorilor și să facem tot ce ne stăm putință pentru a ne asigura că mediul rural uh, prosperă, deci vă rog frumos să vă împotriviți aceste amânări și haideți să votăm în această seară avizul dacă tot a fost pregătit. Bun. Raportorul s-a exprimat pe acest subiect? Știu că s-a primit și un răspuns. Îi mai las pe colegi să ia cuvântul, însă foarte pe scurt, vă rog. Domnule domnule președinte. Nu de multe ori sunt de acord cu Martin Häusling, dar având în vedere că treaba mea să uh, decelerez cât pot adoptarea legislației, să fie cât mai tărăgănată, să o tărăgănăm în sfârșit, de data asta sunt de acord cu uh, colegul Häusling. Uh, panie, panie, panie... Mulțumesc, domnule deputat. Haideți să nu irosim vremea. Nici nu știu pe cine ajutați mai mult prin declarația pe care o faceți. Nu știu dacă pe raportor sau pe raportorul din umbră, domnule Tacula. Mulțumesc, domnule președinte trebuie să vă spun că Mariana Petir a făcut o treabă excelentă, a fost răbdătoare cu noi, cu toți raportorii din umbră, am discutat foarte bine cu ei, motiv pentru care o sprijin, îi sprijin munca depusă, deci, sincer, nu înțeleg opinia colegului Heusling pe acest subiect, dar sunt și eu de aceeași părere ca doamna Petir și, într-adevăr, a muncit din greu și oricum, ă, chiar a fost dispusă și ne-a ascultat pe toți raportorii în umbră, cum vă spuneam. Domnul, doamna, Petre face cinste cu o cafea. Doamna Andriu, vă rog. Mulțumesc. Cererea domnului Holzling se referă la un raport foarte important. S-a făcut progrese. Doamna Petir a spus acest lucru, am, am avansat, dar eu cred că e un raport care merită să mai fie așa primenit uh, pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale, tocmai ca această treabă cu energiile să facă obiectul unui consens absolut. Vă reamintesc că nu am terminat lucrările și de aceea sunt și eu de acord cu amânarea, uh, așa cum a cerut-o domnul Heusling. Bine. Doresc uh, doar să sprijin propunerea domnului Hastings. Nu mai vrea nimeni să ia cuvântul, motiv pentru care domnul Dontan, vă rog. Am rămas mască de ce aud deci nu avem nicio certitudine în legătură cu faptul că nu se votează sau că se votează în urmă, următoare și ne asumăm și riscul pe marginea unui dosar foarte important, și anume să nu emitem un aviz din partea Comisiei Agri. Păi, o să, de drept ce o să ne ia lumea? Cum ne uh, asumăm noi răspunderile? Am avut săptămâni la rând la dispoziție să redactăm acest raport. O fi el greu, dar am făcut grămezi de rapoarte grele în această comisie. Deci chiar nu înțeleg că luăm în calcul posibilitatea de a nu ne pronunța în fața Comisiei de Mediu. Păi, acum ceva vreme rugam pe șeful secretariatului să-mi spună dacă există un aviz din partea ENVI. Nu este nicio decizie, niciun aviz din partea ENVI, deci nu știm dacă, până la urmă, Comisia de Mediu va amâna și acest vot. Deci nu știu dacă avem noi timp să uh, emitem un aviz. Înțeleg că cei care vreau să ia cuvântul uh, au făcut acest lucru, așa încât vă rog să trecem direct la vot. Cine este pentru solicitarea domnului Heusling? Votăm electronic firește. Deci, votăm, cum spuneam, electronic pentru propunerea domnului Heusling. Oh, nu. One EPP too many. Avem un vot în plus de la PP, vă rog. Deci uh, cineva a votat în plus? Da? przechodzimy do proiectu opinii. Deci, trecem mai departe la următorul aviz care se referă la recomandarea uh, privind negocierea unui mandat pentru derularea negocierilor cu Australia. Domnule Andrieu, domnul Andrieu este raportorul pentru aviz. Domnule raportor, Comisia INTA înțeleg că este cea uh, răspunzătoare. Pe fond, uh, știți foarte bine că am redactat acest raport uh, foarte din scurt, dar cred că domnul Andriu, dacă vrea, poate să și ia cuvântul pe acest subiect. Vă rog, domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă spun că ambele rapoarte, și unul și celălalt, sunt extrem de importante pentru agricultură. Cred însă că în ambele rapoarte S-a muncit foarte bine și aș fi vrut să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru că uh, să le mulțumesc tuturor membrilor care au redactat amendamente cât se poate de utile și am încercat în acest sens să ajungem la un consens, bineînțeles, uh, prin intermediul unor propuneri de compromis. Chiar vreau să le mulțumesc colegilor raportori din umbră, să știți că n-a fost treabă ușoară și, bineînțeles, să-i mulțumim echipei și secretariatului care uh, a dat o mână de ajutor serioasă la acest proiect. Mulțumim foarte mult! Bun, acum chiar trecem la vot și votăm acest uh, compromis. Votăm electronic. Bun, amendamentul cu numărul 1. Cine este pentru? Pentru. Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Se adoptă. Compromisul 1. Votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă acest compromis. Trecem la amendamentul cu numărul 9. Cine este pentru amendamentul cu numărul 9? Mulțumesc. Se adoptă. În compromisul cu numărul 2 se votează electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromis adoptat și acesta. Trecem la amendamentul 116. Cine este pentru amendamentul 116? Mulțumesc. Se adoptă. Compromisul cu numărul 3 s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Compromisul se adoptă. Compromisul cu numărul 4. Votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și acest compromis. Compromisul cu numărul 5. Votăm. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 19. Cine este pentru? Amendamentul 19. Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 22 pentru. Se adoptă. Verificăm. Amendamentul 22. Votăm electronic. Deschis, s-a deschis votul, s-a închis votul. Avem un socialist care a votat în plus. Vă rog, acum e bine. Mai departe. S-a închis votul. amendamentul 22. Se adoptă. Doamnelor și domnilor, Amendamentul 27 și este pentru. Se adoptă. Mulțumesc. Compromisul 6 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul cu numărul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39. 39. Votăm cu mâna ridicată. Vă rog, cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 40 este pentru. Se adoptă. Amendamentul 55. Se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, se respinge. 58 pentru, uh, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, se respinge. 65 pentru, se adoptă. Compromisul cu numărul 8, votăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 72. Cine-i pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 73. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. Compromisul 9. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 110. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul de compromis 11. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 98. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Verificăm acest vot prin vot electronic pentru amendamentul 98. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu o mică majoritate. Amendamentul 107 pentru împotriva abțineri se respinge. 118 pentru se adoptă. 100 pentru se adoptă. 102 cine pentru împotriva se respinge. 105 pentru împotriva se respinge. 108 pentru împotriva se respinge dar verificăm totuși um, votul amendamentului 108. Să deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 109. Cine-i pentru? Împotrivă. Cred că um, rezultatul este același, dar verificăm. S-a deschis votul electronic pentru amendamentul 109. S-a închis votul. Se respinge. 112 pentru, potrivă. Se respinge. 113 pentru, potrivă. Se respinge. 114 pentru, împotrivă, se respinge. 115 pentru, împotrivă. Verificăm. Verificăm, deci, deschidem votul electronic pentru 115, s-a închis votul. Se respinge. 117 acum. Pentru, potrivă, se respinge. Și acum votăm avizul astfel modificat. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Doriți să spuneți ceva, vă rog? Da, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să spun că, iată, um, am fost uniți la acest vot. Rezultatul este în înălțimea ambițiilor noastre și sper că Comisia va lua acest vot ca fiind uh, un uh, semnal important că nu dorim să alergăm într-una după acordurile de liber schimb. Noi Dorim să existe o viziune globală asupra consecințelor acestor acorduri asupra sectorului agriculturii și dorim ca și Comisia Europeană să țină cont de acestea. Mulțumesc! Mă bucur că am uh, votat acest aviz. Mulțumesc raportorului. Dacă bine am înțeles, Vă monitoriza întregul proces de negocieri de acum încolo și um, veți participa la reuniunile de coordonare și ne veți ține la curent dacă apar chestiuni controversate. La INTA, raportul va fi adoptat pe 12 octombrie și la a doua sesiune ședință plenară din octombrie. Acum, trecem la um, negocierile comerciale cu Noua Zeelandă și avizul uh, referitor la mandatul de negociere pentru negocierile cu Noua Zeelandă. Daniel Caspari este raportorul de la INTA, iar raportorul pentru aviz este James Nicholson, căruia îi dau acum cuvântul. Foarte pe scurt, domnule președinte, doresc să mulțumesc tuturor celor care au participat uh, la pregătirea acestui aviz. Au fost momente dificile, chiar înainte de vacanța de vară și mulțumesc foarte mult staffului comisiei, dar și asistenților mei și celor de la ECR și mulțumesc raportorilor din umbră pentru buna noastră colaborare. Cred că raportul este unul foarte echilibrat și putem să trecem direct la votarea lui. Vă mulțumesc. Deci, trecem la vot. Amendamentul 4. Cine-i pentru? Se adoptă. Amendamentul 2, spune președintele. S-a deschis votul. Nu, președintele se corectează. Compromisul A. Compromisul A s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Przyjęty. Przechodzimy do kompromisu. Se adoptă. Compromisul B1 s-a deschis votul. S-a închis votul. przyjęty. Przechodzimy do... Se adoptă. Poprawka 60. Trecem la amendamentul 60. cine pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 40. Pentru? Se adoptă. 43. Pentru? Împotrivă. Se respinge. Compromisul C. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul D. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul E. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 53. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul F. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 67. Cu un amendament oral, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În acord cu domnii uh, Andrieu Denano și Mekov, Propun un amendament oral la 67 pentru a include două rânduri. Le citesc în engleză. especially with regards to the monopolistic structure of some industries and in particular of the dairy sector in New Zealand. În anumite sectoare, în legătură cu um, anumite sectoare, mai ales sectorul lactatelor în Noua Zeelandă. Nie ma, uwag. W takim razie przyjmujemy poprawkę. Putem să-l acceptăm. Putem vota acum amendamentul 67 cu amendamentul oral. cine pentru? Împotrivă. Cred că se adoptă, dar verificăm totuși. S-a deschis votul pentru amendamentul 67. S-a închis votul. Se adoptă. 68. cine e pentru? Împotrivă. Nu văd clar rezultatul, așa că vom verifica. Votăm electronic. Amendamentul 68 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 69. Cine-i pentru? Se adoptă. 70. Nu, nu votăm 70. Compromisul G. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul H. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 80. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 82. Pentru? Împotrivă? Se respinge. Yes, 86, 86, okay. Co, y, poprawka Amendamentul 86. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 87 pentru. Se adoptă. 90 pentru. Se adoptă. 94 pentru. Împotrivă. Se respinge. 95 pentru. Împotrivă se respinge. 96 pentru, împotriva, se respinge. 97 pentru, împotriva, se respinge. 98 pentru, împotriva, se respinge. 99 pentru, împotriva, respins. Amendamentul 100 pentru, împotriva, se respinge. 39 pentru, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, respins. 103 pentru, împotrivă, respins. 104, spune domnul președinte, pentru, împotrivă. Nu, uh, președintele se corectează. E vorba de 108 și verificăm. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se respinge. 112 pentru împotriva. Se respinge. 111 pentru împotriva. Verificăm. Votăm electronic. Amendamentul 111. S-a închis votul. Respins. 113 pentru împotrivă, respins. 16 pentru împotrivă, respins. 118 pentru împotrivă, respins. Verificăm și acest vot la amendamentul 118. S-a deschis votul. S-a închis votul? Acum votăm Proiectul de aviz astfel modificat. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Pan poseł sprawozdawca. Se adoptă. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul raportorului. Doriți să spuneți ceva? Vă, vă rog. Nu? Atunci vă felicit, îi felicit și pe raportorii din umbră și pe toți cei care au lucrat la acest uh, raport. Și sperăm că veți monitoriza um, negocierile. Comisia competentă pe fond va vota pe 12 octombrie și dacă nu sunt probleme, în plenară vom vota la a doua sesiune din octombrie. Trecem la punctul 5, promovarea folosirii energiei din surse regenerabile. Raportor pentru aviz este doamna Petir. Este un dosar foarte important. Sunt două comisii competente pe fond, ITRE și ENVI. Cooperăm pe baza regulii 53 este deci un format special de cooperare 53 plus cu participarea raportorilor de la Agri și Tran împreună cu raportorii um, din umbră de la ITRE în dialoguri inform, trialoguri informale. Doamnă Petir, doriți să spuneți ceva pe scurt? Hvala, gospodine predsjedniče. Ovo je, kao što ste sami spomenuli, doista iz... Așa cum ați menționat, acesta este un dosar foarte important E unul complex și dificil. Mă bucur că am reușit să ajung la o înțelegere cu aproape toate grupurile politice, am ajuns la niște compromisuri bune și după adoptarea raportului cred că vom putea să avem o poziție clară a comisiei noastre. Mă folosesc de acest prilej pentru a le mulțumi tuturor raportorilor din umbră și asistenților acestora pentru ajutor. Cred că am reușit să ajungem până la urmă la un bun compromis și îi mulțumesc domnului Vasilis Magnis din partea secretariatului care s-a ocupat de acest dosar. Înainte de vot a avut un aport important pentru noi, pentru că avem aceste liste de vot pregătite. Îi mulțumesc și asistentei mele și mulțumesc din partea grupului PP domnului Strange și sper că veți sprijini acest raport pentru că este foarte important pentru zona rurală și pentru fermierii noștri. Vă mulțumim foarte mult. Cum spuneam, este un dosar dificil, au fost mai multe probleme, dar am reușit să le rezolvăm. Așa că haideți să uităm de trecut și să mergem înainte cu acest document. Să începem. Amendamentul 223 pentru, împotrivă, se respinge. 224, 225, 226, amendamente similare, cine pentru, împotrivă, verificăm, deschid votul. S-a închis votul. Respins. 227. Cine pentru? Împotrivă? Verificăm. Deschid votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Cu patru voturi a fost greu să-mi dau seama. 228. Cine pentru? Se adoptă. 229. Pentru? Se respinge. Amendamentul 7 și 230, identice pentru, se adoptă. 232, pentru, împotrivă, se respinge. 233, pentru, se adoptă. 234. Pentru. Se adoptă. 235, 236, 237. Pentru. Se adoptă. Verificăm. S-a închis votul. Pot să spun da și pot să spun nu. Nu întotdeauna propunerile grupurilor mei sunt respinse. 238 pentru, împotrivă. Se adoptă, bine, verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. 239 pentru, împotrivă, se adoptă aceeași majoritate, 240 pentru, împotrivă, se respinge. Bine, verificăm. Deschid votul. Închid votul. se respinge. 241-242 împreună, cine pentru, se adoptă. Compromisul 2, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 245. Cine pentru? 245. Cine pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm. La 245 deschid votul. Închid votul. Se respinge. 247-248. Cine pentru? Împotrivă? Se resping. 254 pentru. Împotrivă. Verificăm. 254. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. Două Cine pentru? Se adoptă. Amendamentul 12 și 258 și 259. Cine pentru? Se adoptă. 260. 261. Cine e pentru? Se adoptă. 263. Cine e pentru? Se adoptă. 264 pentru se adoptă. 266-267. Cine pentru? Împotrivă? Se resping. Amendamentul de compromis 1. Cine pentru? Se deschide votul. S-a închis votul. Două șaptezeci și cinci. Cine e pentru? Cine e pentru împotrivă? Se respinge. 276. Se adoptă. Amendamentul de compromis 9. Deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă. 292. Cine pentru? Se adoptă. 294 294 Cine e pentru? patru Cine pentru? Împotrivă? Verificăm. 294. Deschid votul. Închid votul. Se respinge. Amendamentul 17. cu trei pagini mai în față. 17 și 321, identice. Cine pentru? Împotrivă? Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Amendamentul 17. Deschid votul. Am deschis votul. Domnule Iar, vă rog să votați. Vorbeați, spune domnul președinte. Închid votul, se respinge cu diferență de un singur vot. Trecem la următoarele amendamente. 322. Cine pentru? Împotrivă se respinge. 328. Pentru. Împotrivă se respinge. 323. Pentru. Împotrivă se respinge. 324. Pentru. Se adoptă. 325 pentru, împotrivă, se respinge. 326 pentru, împotrivă, se respinge. 327 pentru, împotrivă, se respinge. 18 pentru, împotrivă, se adoptă. 333 333 cine pentru, împotrivă, se adoptă. 335 pentru, împotrivă, se respinge. 336 pentru, împotrivă, se respinge. 337 pentru, împotrivă, se respinge. 338 pentru, împotrivă, se respinge. 339 pentru, împotrivă, se respinge. 340. Cine pentru? Împotrivă se respinge. 341. Pentru? Împotrivă se respinge. 342 pentru, împotrivă, se respinge. 343 pentru, împotrivă, se respinge. 344 pentru, se adoptă. 345 pentru, împotrivă, se respinge. 346 pentru, se adoptă 347 pentru, se adoptă 348 pentru, se adoptă 349. Vom verifica 348. Verificare la 348 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 349 pentru, Împotrivă. Se respinge. 350 pentru. Împotrivă. Se respinge. 351 pentru. Împotrivă. Se respinge. 352 pentru. Se adoptă. 353 pentru. Împotrivă se respinge. 354 pentru, se adoptă. 355 pentru, împotrivă, se respinge. 356. Bine, vom verifica. 355. S-a deschis votul. Se respinge. așa de multe nume sub acest amendament, am vrut să-i dau o șansă. 356 pentru împotriva se respinge, 357 pentru se adoptă, 358 pentru împotrivă se respinge, 359 pentru împotrivă se respinge, 360 pentru Împotrivă. Se respinge. 361 pentru. Împotrivă. Se respinge. 362 pentru. Împotrivă. Se respinge. 363 pentru. Se adoptă. 364 pentru, împotrivă, se respinge. 365 pentru, se adoptă. 366 pentru, împotrivă, se respinge, 367 pentru, împotrivă, se respinge, 368 pentru, împotrivă, se respinge, 369 pentru, împotrivă, se respinge, 370 pentru, împotrivă, se respinge. 371 pentru, împotrivă, se respinge. 372 pentru. Se adoptă. Vom verifica. Verificăm la 372. S-a deschis votul. Văd că PP-ul are un plus. Închid votul. Se respinge. 373. Pentru, împotrivă, se respinge. 374 pentru, împotrivă, se respinge. 375 pentru, împotrivă, verificăm. 375, deschid votul. Poate merg puțin prea repede. Închid votul. Se respinge. Compromisul 3. Se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. Compromisul 4 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 410. 410 se adoptă. 24 pentru. Se adoptă. 411 pentru. Se adoptă. 412 pentru. Se adoptă. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 414 pentru, împotrivă, se respinge. 415, 416 pentru împotrivă, 417 se adoptă, 418 pentru se adoptă. 419 pentru, împotrivă se respinge. Compromisul 6 se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. 445, 445, cine e pentru? Împotrivă, se respinge. 441 pentru, împotrivă se respinge. 430 pentru, împotrivă se respinge. 431, 32, 433 pentru, împotrivă se respinge. 438 pentru, împotrivă se respinge. 439, 440 pentru, împotrivă se respinge. Compromisul 7 să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 472. Am trecut peste trei pagini aproape. 472 l-ați găsit? Bine, cine pentru? 472. Cine pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 471. 474 pentru se adoptă. 475 pentru se adoptă. 473 pentru se adoptă. 476 pentru se adoptă. 478 pentru, împotrivă, se respinge. 479 pentru, împotrivă, 480 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 8 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 494. Cine e pentru? Împotrivă? Verificăm. Amendamentul 494. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 501 pentru împotrivă, se respinge. Verificăm, bineînțeles, dacă așa doriți, deschid votul. Închid votul. Se respinge. 502 pentru, împotrivă, se respinge. 503 pentru, împotrivă, verificăm la 503, deschid votul. Am închis votul. Se respinge. 504 pentru. Se adoptă. Verificăm. Amendamentul 504. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cinci opt pentru se adoptă. 39 pentru, împotrivă, se adoptă. 510 pentru, împotrivă, verificăm, deschid votul. Zamykam gosovanie. S-a închis votul. Să respingem. 511 pentru, împotrivă, se respinge. 512. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 40. 45 este pentru. Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 41. Mă rog. Cine este pentru? Se adoptă și acum trecem la amendamentul 42, iată-l. 45 este pentru, se adoptă, mulțumesc. 518 cine este pentru, împotrivă, se respinge. 519 cine este pentru, împotrivă, se respinge. 43 și 44 cine este pentru, se adoptă. 521 pentru, împotrivă, se respinge. 520 și 522. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Verificăm. Verificăm pentru 522. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 523, cine este pentru? 523, vă rog, se adoptă. Amendamentul 60, cine este pentru? Împotrivă se respinge. 61, pentru. Împotrivă se respinge. 62, pentru. Împotrivă. Se adoptă. 63, pentru. Se adoptă. 64 pentru. Se adoptă. 65 pentru. Împotrivă. Se respinge. 66 pentru. Se adoptă. 67-68 pentru. Se adoptă. 69-70 pentru. Se adoptă. 71 și 72 pentru. Se adoptă. Și mai departe la amendamentul 76. Deci, amendamentul 76. Cine este pentru? Da. Amendamentul 76. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 78 și 79. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 80. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 81 pentru. Se adoptă. Mai departe, amendamentul 85. Cine este pentru amendamentul 85? Împotrivă. Se respinge. Amendamentele 85-86 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 88-89 pentru, împotrivă, se respinge. Haideți să verificăm. 88 89, vă rog, ai deschis votul. Zame Zamykam głosowanie. Odrzucona. Państwa, to było tylu wnioskujących, że Era o grămadă de nume trecute aici, încât în fine. 90. Se adoptă. 91 și 92, cine este pentru? Cine este împotrivă se adoptă. Pa nu, se respinge. 93. Verificăm 91-92, vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 93, cine este pentru? Se respinge. Se adoptă, pardon. 94, cine este pentru? Se respinge. 95 pentru, împotrivă, se respinge. 96 pentru, se respinge. 99, ce este pentru, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, se respinge. 101, ce este pentru, ce este împotrivă, se respinge. 102 pentru, împotrivă, se respinge. 103 pentru, potrivă, respins. 104 pentru, potrivă, respins. 105 pentru, împotrivă, se respinge. 106 pentru, împotrivă, se respinge. 107 pentru, împotrivă, se respinge. 108 pentru, împotrivă, se respinge. 109 pentru, împotrivă, se respinge. 110-111 pentru, se adoptă. 110 pentru,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 113 pentru, împotrivă, se respinge, 114. Bun. Mai departe, 115. Domnul Brannen, pentru împotrivă, se respinge. 116. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 117, vă rog. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 117, repet. Bun, trebuie să repetăm votul la amendamentul 101. Revenim la 101. Cine este pentru? Împotrivă? Da, se respinge. Am ajuns la 117. 115 da. Da. Deci, deci, am înțeles. Am verificat, dar putem repeta 116 dacă vreți. 115. Pentru, împotrivă, se respinge. 116 atunci. Pentru, împotrivă, se respinge. 117 e un amendament excelent, e mult mai bun decât compromisul, însă compromisul cu numărul 1 a fost acceptat, motiv pentru care 117, 118, 119 și 120 sunt automat respinse, sunt caduce. Deci 120 votăm acum. Da. Da, dar la 120, la 116 eram. După 160 trecem la 120, e bine? Deci, am ajuns la 120 acum. Ce este pentru? Împotrivă? Se respinge. 121, 122 și 123. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm, vă rog. Cele trei amendamente, 120, 121 și 123. S-a deschis votul, vă rog. S-a închis votul. Se respinge. 124, 125, 126. Cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge. 127 pentru, împotrivă, se respinge. 128 pentru, împotrivă, se respinge. 129 pentru, împotrivă, se respinge. 130 pentru, împotrivă, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, se respinge. 132 pentru, împotrivă, se respinge. 133 pentru, împotrivă, se respinge. 134 pentru, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, se respinge. 136 pentru, împotrivă, se respinge. 136, haideți să verificăm bine. Așa s-a cerut. 136 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, am înțeles. 137 pentru. Se adoptă. 138 pentru, împotrivă, se respinge. 139 pentru, împotrivă, se respinge. 140 pentru, împotrivă, se respinge. 141 pentru, împotrivă, se respinge. 142 pentru, împotrivă. 143 pentru, împotrivă. Verificăm. Votăm, s-a deschis votul. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Se adoptă. Mai departe, 164. O 164 al lui domnului Scott Cato pentru împotrivă se respinge. 165 pentru se adoptă. 166 pentru împotrivă se respinge. 167 pentru împotrivă Bun, votăm 167. 167. Votăm cine este pentru. Împotrivă. Votăm amendamentul 167 și după ce votăm, hotărâm. Cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge. Trecem mai departe la 169. 169. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. nouă. Haideți să verificăm. Zamecam gusovanie. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la 173. Cine este pentru? Se adoptă. 174. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 175. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 176. Pentru. Se adoptă. 178. 177 e caduc, deci trecem la 178. Cine este pentru? Se adoptă. 679. Cine este pentru? Se respinge. 180. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 181. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 182 pentru împotrivă, se respinge. 183 pentru împotrivă se respinge. 184, mă rog. Cine este pentru? Se adoptă. 186 pentru împotrivă se respinge. Dar haideți să verificăm. 187. Votăm. S-a închis votul. Odrzucona. Se respinge. 185 pentru, împotrivă, se respinge. 186 pentru, se adoptă. 188 pentru, împotrivă, se respinge. 189. 189 pentru, împotrivă, se respinge. 190 pentru, împotrivă, se adoptă. Haideți să verificăm. 190. S-a închis votul. Se respinge. 191. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 192. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 194. 194 pentru, împotrivă. Verificăm. Amendamentul 194, vă rog, votăm. S-a închis votul. Se adoptă. Și cu asta am ajuns la 198. Pentru. Împotrivă se respinge. 199 pentru, se adoptă. 200 pentru, împotrivă, se respinge. 201 pentru, împotrivă, se respinge. 202 pentru, împotrivă, se respinge. 203 pentru, se adoptă. Trecem direct la 215 direct pentru se adoptă. 216 pentru se adoptă. 217 pentru 2, se adoptă. 218 pentru împotrivă se respinge. 219 pentru se adoptă. Verificăm? Nu. Cum nu? 220 verificăm. Domnule Agnew, vreți să verificăm amendamentul dumneavoastră? Nu, nu. A... Bro, haideți la 225, este pentru, împotrivă. Se respinge. patru acum. Pentru. Se adoptă. 525. Pentru. Se adoptă. 526, 500 pentru se adoptă, 527 până la 530. Vă rog, patru amendamente. Sunteți pentru 531 pentru adoptat, 532 pentru adoptat, 533 pentru se adoptă, 534 pentru se adoptă, 535 pentru se adoptă, 535 pentru se adoptă, 536 7 pentru se adoptă. 538 și 539 pentru, împotrivă, se adoptăm. Bravo! Felicitări domnului Șani. Nu, compromisul numărul 10. Compromisul cu numărul 10, da, nu amendamentul. Votăm. S-a închis votul se adoptă și astfel putem trece la votul pe întregul aviz. Votăm în sfârșit întregul aviz cu toate amendamentele și s-a deschis votul pentru acest proiect de aviz. S-a deschis votul, deci. S-a închis votul. foarte rapid. Bravo! Felicitări doamnei deputat. Vreți să luați cuvântul, doamnă? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au sprijinit acest raport, care a fost adoptat cu o mare majoritate care arată foarte clar că în Comisia Agri există un punct de vedere foarte clar în legătură cu viitorul biocombustibilor și a biomasei și sper și nădăjduiesc că și Comisia Envi și INTA vor ține cont de avizul nostru. Energiile regenerabile și sursele de energie regenerabile au o legătură strânsă cu produsele agricole, asta în ultimii ani, mai ales și produsele silvice au creat uh, mai ales că aceste probleme de natură silvică și agricolă contribuie la schimbările climatice, iar sinergiile arată foarte clar că există și resurse și prețuri în ceea ce privește alimentele și ceea ce ne propunem noi este să fim independenți în producerea de proteină pentru furaje și să reducem uh, importul de soia modificată genetic. Pe noi ne interesează să păstrăm locurile de muncă existente și să creăm noi locuri de muncă în zonele rurale și din acest motiv cred că acest aviz și acest raport este foarte important. Le mulțumesc de aceea tuturor celor care au participat secretarului și grupului nostru politic. Mulțumesc și eu foarte mult. Mulțumesc și raportorului din umbra și nu numai și încă un lucru, vă rog. Cred că ar trebui să fim mai atenți la uh, aspecte legate de atmosferă. Uneori există tot felul de amănunte uh, ne certăm, durează, ne cerăvăim, durează prea mult, deci cred că ar trebui să bem o cafea și să negociem la cafea și ne înțelegem mai bine și mai repede. Aceasta este cel mai pentru toți raportorii din umbră. Vă mulțumesc, mulțumim și interpreților. Iată că am reușit să terminăm repede votul. O seara plăcută să aveți. Data viitoare ne vedem pe 90 și 11 octombrie și împreună cu Envy avem o audiere pe 11 octombrie. Joint public hearing with uh, Envy. Ok, thank you. Dziękuję. Zamykam. Să închid ședința.